Okay, so I'm going to start the meeting. Deschidem ședința noastră. Am să-i rog acum pe fotografi să părăsească sala. Okay, so we are going to start Deschidem ședința noastră extraordinară a Comisiei Envi și aș vrea să-i urez bun venit Gretei Thunberg. Am să vă rog să vă puneți căștile pentru că am să trec la limba franceză pentru cuvântul introductiv. Sunt fericit să vă salut aici, Greta Thunberg, în această configurație aici în Parlamentul European, uh, la sfatul președintelui Sassoli. În aprilie 2019 ați mai fost în Parlamentul European, iar uh, acum ne veți uh, transmite un nou mesaj în care bănuiesc, bănuiesc, ne veți spune că nu am făcut destule în acest răstimp. Aș vrea să încep printr-un citat, potrivit căruia criza climatică amenință supraviețuirea umanității. Nu putem elimina ipoteza unor consecințe catastrofale care ar face să dispară viața umană așa cum o cunoaștem noi. Vă imaginați că e un citat din Greta Thunberg? E bine, nu. E un citat al economiștilor de la banca JP Morgan. Ce înseamnă asta? Faptele sunt fapte, oricine ar fi persoana care le expune. Poate că unii dintre dumneavoastră în sală o iubesc, o adoră pe Greta Thunberg, poate că unii dintre dumneavoastră o detestă pe Greta Thunberg, dar faptele rămân fapte, știința rămâne știință și, practic, uh, suntem pe cale să pierdem bătălia uh, cu climatul v-am invitat astăzi aici, ați acceptat această invitație astăzi, nu e pentru a juca un simplu rol de avertizor de integritate, ci e pentru a construi soluții. Rolul uh, dumneavoastră și îl jucați extrem de eficace, rolul e de a lansa într-adevăr uh, un semnal de alarmă. Dar o faceți de luni și luni de zile și Cred că v-ați întâlnit cu sute de responsabili politici care și-au făcut câte o fotografie împreună cu dumneavoastră, vă spune că e formidabil ceea ce faceți, dar care nu au schimbat nimic în lume. Ori nu, acesta, nu aceasta e starea de spirit din Parlamentul European. Nu, aceasta e starea de spirit în Europa astăzi și cu atât mai puțin în Comisia pentru Mediu din Parlamentul European rolul nostru atunci când auzim semnalul dumneavoastră de alertă, precum al bancherilor de la JP Morgan, precum al tuturor oamenilor de știință, reacția noastră e de a găsi soluții juste în plan social și teritorial, soluții credibile, științific, financiar, industrial. Fiecare joacă propriul rol și avem nevoie, e convingerea mea intimă, avem nevoie de energia tineretului. Nicio societate nu se transformă, nicio societate nu răspunde provocării climaterice dacă nu um, punem la bătaie um, energia tineretului nostru, atât în Europa cât și la nivel mondial. Însă, Greta Thunberg, uh, să nu vă lăsați amăgită astăzi. Sunteți în fața unei comisii pentru mediu care E la vârful de lance al bătăliei împotriva schimbării climatice. Nu sunteți în Australia cu un prim-ministru climatosceptic, nu sunteți în fața lui Trump sau Bolsonaro. Sunteți în Europa, care semnează pactul ecologic. E foarte important ca energia tineretului să fie alături de noi, dar să avem și noi o energie pozitivă care să conducă societatea, să-i ducă pe cei care vor să facă ceva, dar și pe cei care sunt reticenți. Și iată care e rolul nostru al tuturor. Iată doar câteva vorbe de introducere. Acum am să vă cedez cuvântul pentru aproximativ 10 minute și revenind la limba engleză, mai apoi coordonatorii grupurilor politice se vor exprima și îi rog încă de pe acum să respecte cu strictețe timpul ce le-a fost alocat. A venit vremea pentru discursul dumneavoastră. Hi. Hi. My name is Greta Thunberg. Bună, mă numesc Greta Thunberg, sunt activist uh, climatic și fac parte din mișcarea Fridays for Future. De mai bine de un an și jumătate, noi ne-am sacrificat educația pentru a prote- protesta împotriva lipsei voastre de acțiune în septembrie, șapte milioane și jumătate de oameni din lume au ieșit în stradă cerându-vă să vă uniți pentru a sprijini știința. Și asta pentru a ne da nouă un viitor sigur. Apoi, în noiembrie 2019, Parlamentul European a declarat urgența climatică și de mediu. Ați spus atunci că Uniunea Europeană va fi un lider pentru a lupta împotriva amenințării existențiale a schimbărilor climatice, a crizei climatice. Și a fost o veste foarte bună. Când copiii voștri apasă alarm, lansează alarma de incendiu, nu ieși afară ca să miroși uh, fum, fumul, ci îți dai seama că îți arde casa. Alarma nu a fost una falsă. Dar ceea ce ați făcut dumneavoastră, de fapt, după ce ați ieșit afară să vedeți că, ieșe, că arde casa, v-ați întors înăuntru, v-ați, v-ați terminat cina și n-ați chemat pompierii. Îmi pare rău, dar n-are niciun sens. Când îți arde casa, nu mai aștepți câțiva ani înainte să o stingi. Și totuși, exact asta propune Comisia să facem astăzi. Când uh, Uniunea Europeană vine cu propunerea de zero emisii nete până în 2050, până la urmă, practic, recunoașteți că capitulați, capitulați și renunțați la acordul de la Paris, că renunțați la promisiunile dumneavoastră, că renunțați la a face tot ce puteți pentru a asigura un viitor sigur pentru proprii dumneavoastră copii. Pentru că această lege se bazează pe un buget de CO2 insuficient în realitate, acesta ne oferă mai puțin de 50% șanse să limităm uh, încălzirea globală la mai puțin de 1,5 grade Celsius. Orice fel de lege sau politică de climă care nu se bazează pe datele științifice actuale și care nu includ uh, reducerile anuale și naționale uh, în ace- în, obligatorii nu va, nu va fi suficientă. Și asta transmite practic ceea ce se întâmplă, se transmite mesajul că se iau suficiente măsuri, când de fapt nu este adevărat. Adevărul este că nu există nici conștientizarea, nici politicile necesare deocamdată. Suntem în continuare într-o criză care nu a fost niciodată tratată ca atare. Avem o grămadă de soluții geniale, avem o prosperitate fără precedent, active financiare fără precedent, avem foarte multă bunăvoință și foarte mulți oameni dispuși să facă tot ce pot pentru a ajuta. Însă, ce ne lipsește este conștientizarea, leadership-ul și mai ales ne lipsește timpul. Bugetul nostru de carbon dispare în fiecare zi și cât, cât sunt de insuficiente datele noastre de astăzi, pentru că ele nu includ uh, tot felul de uh, reacții în lanț și multe alte elemente, ei bine, sunt cele mai bune date pe care le avem pentru a ne ajuta să menținem uh, umanitatea. Însă, conținutul bugetului acestui act de carbon nu a fost niciodată uh, luat în considerare în uh, legislație, nu a fost transmis prin, uh, prin mass media. Și iată, dumneavoastră încercați să creați legi și politici, ignorând tocmai acest buget de carbon, de emisii. Și vă prefaceți că planul acesta care ignoră știința, cumva va reuși totuși să rezolve cea mai mare criză cu care se confruntă umanitatea vă prefaceți că o lege pe care nu e nimeni obligat să o respecte, chiar este o lege și vă prefaceți că puteți fi lideri climatici, continuând în același timp să uh, finanțați și să subvenționați infrastructură pentru carburanții fosili. Pretending that leaving out the global... Vă prefaceți că ignorând aspectul global al uh, justiției și echității climatice, nu riscă să pună sub semnul întrebării întregul acord de la Paris. Vă prefaceți că vorbele goale vor face ca această criză să dispară. Trebuie pus capăt acestui fenomen. Nu poate exista o politică, un plan sau un acord care să fie suficient atâta timp cât ignorați bugetul de CO2 care se aplică pentru astăzi. Nu avem nevoie de obiective pentru 2030, numai de obiective pentru 2030-2050. Avem nevoie de obiective pentru 2020 și pentru fiecare an ce va urma. Trebuie să începem să ne reducem emisiile în mod drastic la sursă acum. Obiectivele dumneavoastră distante nu vor însemna nimic dacă emisiile atât de ridicate continuă așa cum se întâmplă astăzi, chiar și pentru câțiva ani pentru că asta ne va folosi cu totul, întregul, cu totul bugetul de CO2 și nu va mai exista oportunitatea de a atinge obiectivele pentru 2030 2050. Tehnologiile um, de absorpție a carbonului pe care se bazează, de fapt, legislația, nu există asta astăzi și s-ar putea să nu existe niciodată. Și tocmai de aceea trebuie să ne schimbăm comportamentul, să ne schimbăm societatea. Acesta este adevărul uh, de care nu puteți scăpa, chiar dacă nu vă place, oricât de mult ați încerca. Și cu cât încercați mai mult să evitați acest adevăr incomod, cu atât vă trădați mai mult copiii, proprii noastre copii. Uniunea Europeană trebuie să fie lider. Aveți obligația morală să faceți acest lucru. Și aveți oportunitatea economică și politică reală de a deveni un lider. Dumneavoastră ați declarat că suntem într-o criză climatică și de mediu. Ați spus că este o amenințare existențială. Acum trebuie să dovediți că vorbeați serios. Noi nu ne vom mulțumi cu mai puțin decât o foaie de parcurs bazată pe știință care să ne dea cea mai bună șansă să uh, menținem condiții de viață pentru uh, condiții de viață pentru oameni pe pământ. Orice altceva este capitulare. Această lege climatică este capitulare pentru că natura nu negociază. Nu poți să faci acorduri cu fizica. and we will not allow you. Nu vă vom permite să capitulați, practic, viitorul nostru. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult. Vom uh, începe cu grupurile politice reprezentate de coordonatorii de la Envi. Începem cu PP, Peter Lize, timp de șase minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, Greta, pentru această declarație foarte impresionantă și pentru implicarea din ultimele luni. Pentru mine este important uh, faptul că tu reprezinți milioane de tineri din Europa și de pe întreaga planetă. Eu m-am întâlnit cu uh, reprezentanții Fridays for Future, ba chiar m-am întâlnit în mod regulat cu ei și de fiecare dată sunt impresionat de profunzimea cunoștințelor lor și de cât de puternic este angajamentul lor. Uh, am cunoscut o tânără care a călătorit uh, 25 uh, de kilometri pentru un eveniment Fridays for Future, uh, dar i-a luat 3 ore pentru că a mers cu transportul în comun, pentru că n-a vrut să o ducă cineva cu mașina. Știința este clară. Dacă implementăm angajamentele asumate de către toate părțile în acordul de la Paris, temperatura probabil va crește peste 3 grade și acest, este, acest lucru este legat de un risc foarte ridicat să Um, lans, să trecem peste niște praguri uh, irreversibile, cum ar fi uh, topirea calotei. Și tocmai de aceea înțeleg îngrijorările viitoarei generații. Copiii mei sunt numai cu câțiva ani mai uh, în vârstă decât tine. Dacă nu acționăm imediat, generația voastră și copiii voștri nu vor mai putea să uh, controleze schimbările climatice. Tocmai de aceea, toate, par, toate părțile trebuie să facă mai mult decât angajamentele pe care și le-au asumat în acordurile la Paris. Pentru grupul meu politic, grupul PP, aș dori să subliniez trei uh, puncte importante pe care vrem să le implementăm. În primul rând, vrem să investim mai mult în cercetare și dezvoltare. De exemplu, pentru scăderea emisiilor de carbon din industrie și eliminarea lor. Cred că trebuie să fie posibil să menținem industria, dar ca ea să fie prietenoasă cu mediul. Și uh, trebuie să facem asta și împreună cu China și cu India. Noi în Parlamentul European am avut uh, succes în deciziile pe care le-am avut, însă problema sunt statele membre, statele membre care încearcă să reducă bugetul pentru inovație. Uh, Cred că cu toții trebuie să luptăm pentru ca statele membre să-și asume responsabilitățile. Un al doilea punct. Avem o enormă problemă cu pădurile europene. Din cauza schimbărilor climatice avem secetă, avem canicule, cum a fost în ultimii doi ani. Uh, proprietarii de păduri nu mai pot să obțină uh, profituri de pe urma acestor păduri. Uh, pădurile sunt cel mai mare put de carbon pe care îl avem și iată încă un exemplu că problemele economice și cele climatice uh, se potențează reciproc. Și un al treilea element, și aici sunt foarte hotărât, cred că avem nevoie de un preț pe carbon la nivel european. Avem nevoie uh, și asta trebuie să includă și domenii uh, neincluse până acum, transportul, construcțiile. Și Putem vorbi, da, poate despre o taxă, dar pentru asta este nevoie de unanimitate din partea tuturor statelor membre. Deci este aproape imposibil. Tocmai de aceea sprijin sistemul ETS de comercializare a certificatelor de emisii. Poate pentru aceste sectoare cel mai bine ar fi să existe uh, un sistem separat. Eu cred că nu putem să ne atingem obiectivele fără un preț pe carbon. Și aș vrea să știu care este și opinia ta. Acum, în ceea ce privește legea climatică, am înțeles uh, mesajul tău foarte bine. Însă, eu cred că legea climatică este ambițioasă. Este ambițios să urmărești, să ai ca obiectiv neutralitatea uh, climatică și este și ambițios să crești uh, obiectivul pentru 2030, chiar dacă creștem de la 40 la 50%. Este mult. Îngrijorarea mea este că nu cunosc nicio altă mare economie din lume care să aibă în vedere un astfel de, um, o astfel de acțiune. Și ultimul uh, element. Ai traversat Atlanticul, te-ai întâlnit cu oameni din um, America, Canada, America Latină și aș vrea să înțeleg ce ai învățat tu acolo. Cum putem să motivăm aceste țări și uh, alte țări, precum Africa de Sud, China, India, Japonia, astfel încât și ele să își crească ambițiile. Am vorbit cu Comisia Europeană ieri și nu există nici o singură economie majoră. Doar state mici, Maroc, Costa Rica, Etiopia, dar ele nu constituie majoritatea emisiilor, chiar dacă au, fac eforturi admirabile. Bineînțeles că trebuie să uh, Uh, fim lideri dând exemplu, este clar, dar nu mi se pare suficient. Deci cum putem convinge celelalte mari economii globale în America Latină, dar și din restul lumii? Pentru că pentru mine e clar, știința e clară, trebuie să facem mai mult, dar trebuie să facem mai mult la nivel global, și este marea provocare cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu Iute Guteland, coordonator în numele grupului SND și raportor pentru legea climatică. 5 minute, vă rog. Hei Greta Thunberg! Mulțumesc foarte mult! O să vorbesc în limba suedeză. Mă simt uh, onorată să vorbesc limba suedeză. Tu ești suedeză. Mulțumesc foarte mult pentru prezența ta astăzi aici. Bineînțeles că dorim să reducem emisiile și ca acest mesaj al tău să fie cât mai puternic auzit și am uh, văzut uh, reacția din sală, te-am aplaudat la scenă deschisă pentru că faci multe, o muncă grea, uh, aceea de a reuni generațiile. Eu fac parte din Parlamentul European de șase, uh, șase ani și dau seama că mișcarea aceea din vinerea pentru climat este un moment de răscruce. Vreau să-ți mulțumesc pentru toate acestea. E clar că ne așteaptă provocări uriașe în continuare și tot ceea ce spui, ai dreptate în ceea ce spui. Uniunea Europeană discută noi măsuri pentru reducerea de emisii, nu numai despre acea lege a climei, Uh, prezentată astăzi. Eu uh, chiar sunt uh, raportor pentru această legislație în Parlament. Uniunea Europeană are această responsabilitate, dar are și resursele pentru a intra pe acest făgaș al tranziției, însă trebuie să ne asigurăm că este o tranziție justă, echitabilă pentru toate sectoarele și pentru toți cetățenii. Trebuie să conlucrăm cu toate sectoarele, dar și cu alte părți ale lumii. Și foarte clar, Uniunea Europeană are un glas puternic pe care trebuie să și-l facă auzit. Știm de asemenea că Uniunea Europeană are o răspundere suplimentară pentru reducerea de emisii chiar acum, în această etapă. Să arătăm așadar, să fim un model, să fim un exemplu Asta este important și să influențăm restul lumii, arătând că chiar uh, suntem angajați în acest proces prin reducerea noastră, emisiilor noastre cât mai rapid posibil. E o chestiune de echitate, dar și de ambiție. Ambiția trebuie să fie mai mare, ceea ce ai spus și tu astăzi de mai multe ori în discursul său. S-a spus că să devenim uh, neutri din punct de vedere al uh, Uh, dioxidului de carbon până în 2050. Nu este suficient, trebuie să meargă lucrurile mai repede, ne trebuie obiective mai ambițioase, mai bune și pentru 2030 și pentru astăzi. Sunt de acord cu tine când spui că legea climei prezentată de comisie uh, nu respectă total dovezile științifice. Sper că noi, Parlamentul, vă putem să facem mai multe ca să ne asigurăm că lucrurile vor merge mai repede pe un făgaș mai ambițios pentru a putea într-adevăr să dăm model în fața lumii, iar eu mă angajez personal ca și raportor în acest dosar. Sper ca Parlamentul European să poată să fie acea forță a binelui în această luptă printre instituțiile europene și să se întâmple acest lucru înainte de summitul de la Glasgow, de conferința de la Glasgow, ca să ne asigurăm că suntem auziți și că dăm un exemplu pozitiv. Legea climei trebuie să se bazeze pe un sistem cu un uh, buget pentru carbon și cu ținte clare de emisii, uh, de reducerea emisiilor, ca să vedem cum se evoluează. Vom uh, face totul și pot să spun că am angajat personal și că vei fi și tu sprijinită de noi, Parlamentul, în aceste demersuri. Obiectivul este ca uh, cercetarea științifică, sfatul, tot ce înseamnă dovedile științifice să fie la baza acestor demese, demersuri pro-climat, însă nu vreau să spun că o să fie ușor. Există forțe foarte conservatoare în acest Parlament care sunt împotriva uh, acțiunilor climatice și împotriva ta personal. Există forțe conservatoare aici care vor să dărâme ceea ce am construit. Cred că ești conștientă că există această mare prăpastie uh, chiar în cadrul Parlamentului nostru. Probabil că știai, dar vreau să repet asta, pentru că suntem cu toții în această sală astăzi. Știința are un limbaj foarte clar, suntem la un moment de răscruce. Este clar, este tot mai greu pentru noi să punem în aplicare acordul de la Paris și asta pe deplin. Este cu siguranță clar că mai sunt încă multe de făcut. Tu știi mai bine decât oricine ce se face în acest domeniu proclimatic, tot ce înseamnă țintele, energia uh, regenerabilă, schimbul de emisii și așa mai departe. Există mult potențial, există foarte multe oportunități în acest sens pentru uh, o serie de eforturi care uh, duc la o economie neutră din punct de vedere al climatului, ca să fie totul mai bine după această tranziție. Sunt convinsă personal că acesta trebuie să ne fie obiectivul să ne asigurăm că asta se va întâmpla. Noi suntem socialdemocrați și în mod foarte clar spunem sus și răspicat în Parlament, deci noi, grupul social-democrat din Parlament, spunem că ne vom concentra tot timpul pe egalitatea tranziției, pe echitatea acestui proces. Pentru noi este importantă um, um, ca uh, statul providență și toate celelalte să meargă mână în mână cu eforturile climatice ai spus că ești și ești reprezentanta a milioane de tineri care luptă pentru climat, luptă pentru a asigura viitorul nostru al planetei noastre. Îți mulțumesc ție și tinerilor care te înconjoară și care îți urmează modelul. Vă mulțumesc pentru uh, inițiativele luate și pentru că spuneți adevărul societății. Avem nevoie de asta. Deja uh, vorbele tale au transformat discursurile ținute aici în Parlamentul nostru și cu siguranță e nevoie de mai mult, vom face totul în acest sens și va fi o bătălie dură. Promitem că ne vom lupta în acest sens. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezență. Let's say that I, I gave you one... Domnul președinte, v-am dat 30 de secunde în plus, pentru că sunteți raportor, hai să spunem așa. Dacă nu Hai totuși să păstrăm timpul. Uh, urmează de la Renew domnul Torvalds. Ia uh, fortsätter på svenska. Mulțumesc. Um, să vorbesc și eu limba suedeză, pe care, iată, uh, o avem în comun. Bun, ve- bun venit, Greta. Din nou, data trecută când ai fost aici, mulți politicieni din sală uh, erau mai interesați să se îndrepte către propria lor campanie electorală. Și când sunt în campanie, politicienii fac un pic prea multe promisiuni și apoi se întâmplă să facă pași înapoi. Oricum, Am încercat să facem ameliorări înainte de COP25. Am decis să sporim nivelul ambițiilor noastre în ce privește reducerea emisiilor până în 2030. Tu ne spui că nu e de ajuns, dar comparativ cu obiectivul anterior de 40%, cei 55% de acum sunt un pas înainte, aș spune. M-am uh, dezbătut în forul meu interior, pot să spun, pe tema urgenței climatice. Mulți colegi au votat împotrivă din nefericire, deși mulți au votat pentru. A existat uh, multe critici uh, pe marginea rezoluției noastre, dar dacă ne uităm la ce se întâmplă cu incendiile de pădure, uh, inundațiile și toate fenomenele extreme, poate că noi nu am fost prea departe de uh, adevăr atunci când am declarat formal uh, urgența climatică. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Nord, în Marea Baltică, uh, vedem în ce fel uh, ea este, regiunea este influențată. Conținutul de sare a Mării Baltice scade și asta într-un ritm extrem de rapid, fapt ce aduce un stres suplimentar asupra biodiversității. Aș vrea să te salut în mod special din partea unei deputate, Catrin Șabo, care nu poate fi astăzi aici. Ea a fost prima femeie care a navigat singură în jurul lumii și voia în mod expres să te salute, pentru că și tu ai traversat Atlanticul. Oceanele absorb 50% din uh, căldura suplimentară generată în lume. Aceste cantități uriașe de căldură pe care oceanele le absorbă vor fi foarte greu de uh, gestionat și va fi un efort pe termen foarte lung să uh, ne atingem țintele pentru 2050 și chiar și pe mai târziu. Eu o să am 105 ani atunci <laughs> și nu știu uh, dacă uh, voi fi viață sau nu. Mulți politicieni, din păcate, iau lucrurile cu prea mare lejeritate. Iar când vezi uh, mesajele Twitter de pe cealaltă, pe celălalt mare al Atlanticului, te uh, îngrozești. Uh, sigur că Donald Trump e un exemplu foarte prost pentru noi toți. Trebuie mai bine să vorbim de inovare și există țări care fac mult bine. Dacă ne uităm la țările inovatoare din Europa, Suedia, Danemarca și Finlanda sunt acestea. Sunt țări cu sisteme de educație foarte solide care au preluat leadership-ul. Sigur, tu chiulești de la școală, dar cred că e o treabă excelentă cea pe care o faci. Uh, tu ai lucruri mai importante de făcut, dar sistemele noastre de educație sunt foarte bune. Uh, și mă bucur să văd că nu încetezi să pui presiune politică pe noi, chiar aici la Bruxelles. Mulțumesc! Thank you. Uh, next... Mulțumesc! Următorul grup este idei. Dăm cuvântul Silviei Sardone. Greta. Bună ziua tuturor! Bună, Greta! În această săptămână Parlamentul nostru este închis pentru vizitatori. Uh, și pentru colaboratorii deputaților de asemenea. Însă astăzi, iată, Parlamentul este deschis pentru Greta sute de persoane în sală, poate ecologiști, poate că nu o să ia coronavirus, să știți că eu îi stimez foarte mult pe tineri, tinerii care cred ca tine în ceva, cu pasiune, cu înflăcărare, în slujba unui ideal, însă este foarte clar că Greta este exploatată și de Comisia Europeană, care vrea să aibă o imagine mai bună, însă spre, difere, spre deosebire de cei care o aplaudă pe, pe Greta acum, eu nu vreau să fiu acuzată de ipocrizie ipocrizie. Eu cred că integraliștii și uh, ecologiștii, uh, integriști uh, se înșală, sunt ipocriți, pentru că atunci când îi văd pe cei care protestează, mă întreb cât sunt uh, dispuși să uh, renunțe la uh, fericirea lor imediată, 5G, smartphone, călătorii, um, zboruri cu avionul la 17 euro, fast food-uri, um, băuturi gazoase, haine frumoase de firmă, cum să renunțe ei așa de mult pentru a fi în slujba acestei religii a mediului. Nu știu Cineva spunea că trebuie să fim atenți la uh, coronavirus, adică să fim bucuroși că această epidemie a redus poluarea în China. Dar, de fapt, ce se întâmplă? Până la urmă, e mai mult șomaj și este foarte clar că această bătălie nu este bine orientată. Iar uh, prietenul lui Greta uh, organizează manifestări și demonstrații peste tot în Europa. Dar, uh, bineînțeles că în Europa se lucrează mult uh, pe acest dosar de ani de de zile, însă uh, ecologiștii nu fac niciun fel de demonstrație în China. China care până în 2030 uh, are tot felul de proiecte industriale groaznic de poluante ca și India. Se spune că este o bătălie comună, dar de fapt uh, aceste lucruri reprezintă fiscalitate foarte grea pe tot felul de produse și asta va fi până la urmă în defavoarea cetățenilor și a consumatorilor se spune că trebuie să renunțăm la carne și uh, s-ar putea ca în curând nimeni să nu-și mai permită nici măcar o casă, nici măcar o mașină. Așa ne spun uh, ecologiștii. Aceste taxe și fiscalități uh, ipernizează pe cetățenii și duc la probușirea societății noastre. Se preconizează o dezindustrializare, asta înseamnă o sărăcire. Uh, a, a noastră, a lumii. Asta nu înseamnă că poluarea nu există și că nu trebuie ca ea să fie redusă. Din potrivă, trebuie să avem o confruntare științifică cu da, ă, onestă, deci cu datele științifice și nu să profităm de cei care o folosesc pe Greta. Domnul președinte întrerupe în mod repetat, repetat. Nu se mai înțelege originalul. E, anche penalizzanti, grazie. Okay, Penso che 20 secondi in più rispetto okay. a un minuto e mezzo. La Sardone este întreruptă, domnul președinte. Nu m-ați lăsat pe cineva, ați lăsat să depășească mai înainte. Asta nu e democrație, nu, pare, nu mi se pare normal. Am uh, primit mesajul, spune domnul Canfa, domnul Icaut de la Verze acum. Uh, thank you very much and uh, I will just... Mulțumesc foarte mult. Am să folosesc microfonul și mă puteți auzi oricum. Uh, Bun revenit, Greta Thunberg, dar bun venit și tuturor celor care sunt prezenți astăzi în sală și uh, dau dovadă de interes masiv pentru politicile de mediu. M-aș bucura ca la orice ședință noastră să avem atât de mulți uh, prezenți în sală, pentru că aceste teme de mediu sunt esențiale mulțumesc că ai readus greta știința în discuție, pentru că aici este uh, punctul crucial. Auzim uh, fel de fel de discursuri de la politicieni care ne spun ce important e mediul și cât de mare e urgența climatică și așa mai departe. Dar noi verzi am spus-o mereu, nu uh, ne bazăm pe vorbe, ci pe fapte. Și am vrea ca și Comisia Europeană să accelereze pactul ecologic. Noi speram ca și Comisia în sfârșit să transforme pactul impactul ecologic în acțiune. Astăzi au prezentat legea pentru mediu și este o mare dezamăgire. Anul acesta ar trebui să fie anul în care ne sporim ambițiile. Și, Peter Lize, aveți dreptate. Trebuie să avem ambiții mai mari. Uh, și întrebarea dumneavoastră, cum? Ei bine, arătând că noi, chiar noi, putem să o facem, că noi facem asta deja. Dar dacă acum Comisia Europeană, în legea pentru mediu, scrie negru pe alb că va veni cu o propunere în septembrie pentru o nouă țintă pentru 2030, atunci avem o problemă foarte mare pentru că acordul de la Paris a, a prevăzut ca la fiecare 5 ani să sărim o etapă. Noiembrie 2020 Uh, la Glasgow lucrurile trebuie să se întâmple. Dacă nu suntem gata noi până atunci, cine va fi? China? Japonia? India oare? Nu, în niciun caz, mai ales dacă noi nu suntem gata. Iar acum ne spune nouă Comisia Europeană că uh, poate căpătăm uh, o propunere legislativă până în septembrie, e practic o periclitare a acordului de la Paris. Pentru că dacă ambițiile noastre nu sporesc și dacă nu uh, lansăm, relansăm dinamica internațională, din nou cinci ani suntem blocați pe parcursul pe care ne aflăm acum, ceea ce înseamnă o creștere suplimentară a temperaturii cu 3 grade. Ori asta e greșit. Trebuie acum să schimbăm acest curs. Europa trebuie să acționeze. Uh, în legea pentru mediu putem avea oricâte de multe dezbateri bruxeleze, ă, tehnocrate. Toate instrumentele ă, propuse ă, vor pe hârtie începe doar după 2030. Cât de târziu e asta? Uh, cât putem acum să accelerăm acțiunea uh, și să accelerăm dinamica internațională, așa că uh, până la termenul din noiembrie să avem ceva în mână. Și mulțumesc foarte mult, Greta, că reamintește aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru aplauze, dar acum trebuie să vă rog să nu doar să aplaudați, ci să trecem toți la acțiune. Thank you for ICA, Pietro Fiocchi. Domnul Fiocchi de la ECR. Mr. Chair, Mr. Berg, esteemed colleagues. Stimați uh, colegi, dragă Creta, astăzi avem o piatră de hotar cu Green Deal, s-a publicat uh, legea climei, care arată că în 2050 dorim să ajungem la neutralitatea climatică. Însă eu am rezerve destul de serioase în legătură cu propunerea Comisiei de a revizui toate țintele de după 2030 prin acte delegate, un instrument legal extrem de slab și de ineficient, după părerea mea. Mai mult decât atât, având în vedere uh, importanța și amploarea Green Deal-ului, este important ca toate inițiativele de politici să fie foarte bine analizate, cântărite, mai ales având în vedere că vor crește țintele de după pentru 2030. Noi, ECR-ul, nu dorim ca aceste ținte de reducere a emisiilor să crească, pentru că asta va submina certitudinea juridică și de reglementare. Asta s-a spus de mai multe ori chiar de către comisia uh, precedentă. Aceasta este poziția cerului, însă spun pe de altă parte în acest sens că să nu trebuie uh, schimbate țintele, obiectivele, să rămânem la cele de la Paris. Apoi, uh, evaluarea de impact social, economic, industrial. Ea trebuie făcută. Și mai multă planificare și mai puțin simbolist și retorică și agitație. Și apoi presiunea asupra celorlalți, al părților terțe, pentru a face și ei mai multe, să ne imite, să fim un uh, model. E vorba de o muncă de echipă globală cu Rusia, cu China, cu Statele Unite pentru că nu știm încă pe plan global ce impact va avea toată asta și riscăm să ne distrugem economia. Vreau totuși să închei pe o, o notă un pic mai puțin convențională, dacă îmi permiteți. În primul rând vreau să mulțumesc domnișoarei Tumber pentru rolul său deosebit, pentru că permite conștientizarea acestei uh, tematici fundamentale, esențiale. Pe de altă parte, vreau să dau un sfat, așa cum ar da un tată sfat fiicei sale. Întoarce-te la școală, întoarce-te la viața ta obișnuită copilăria ta este la fel de prețioasă ca și climatul și dacă nu face ceva, o pierzi pentru totdeauna. Și dacă nu facem nimic despre, uh, pentru climat, vom pierde și aici această uh, bătălie. Mulțumesc foarte mult! Cred că știe mai multe despre știință, Greta, decât știm noi. Doamna uh, Motic de la GUE. Am să vorbesc și eu limba suedeză. Bună, Greta! Bun venit! Mă bucur că ești aici. În numele grupului meu, Guangel, uh, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut. Ai inspirat milioane de oameni în întreaga Europa. Ai, ai uh, dat uh, glas, practic, tineretului și tragi de mânecă pe politicieni. Îți mulțumesc! Faci ca munca noastră să fie mai ușoară, pentru că noi depunem mari eforturi în ce privește protecția mediului. Văd că astăzi aici, în sală, există multă ipocrizie. Parlamentul dispune de uh, cunoaștere științifică și putem lua deciziile uh, potrivite ce ne lipsește poate e curajul și voința politică să uh, ne asumăm pașii necesari. Sper ca discursul tău astăzi aici să fie luat în serios. Adminteri, uh, practic nu facem decât uh, să jucăm teatru. E frumos să te folosim ca un simbol al activismului de meniu, dar vocea ta practic face munca noastră mai ușoară. Știm că legea pentru mediu nu e suficient de ambițioasă. 2030 pentru a reduce emisiile cu 50% nu e suficient. Și asta e un fapt, nu mai e o opinie. Trebuie să mm, sporim ambițiile noastre. Uh, iar dacă reducem ca și mai mult acele ținte, unde mai ajungem? Sperăm să avem sprijinul doamnei Guteland, care este raportor, pentru ca poziția Parlamentului să fie reflectată în această lege. Ce se întâmplă în alte țări? Uh, da, comparativ, UE face mai mult decât a făcut în trecut, comparativ, dar asta nu înseamnă că facem suficient. Iată de ce suntem alături de tine spunând că e nevoie de mai mult. Mulțumesc! Okay, and the last Uh, ultimul vorbitor, Eleonora Evi, pentru neafiliați. Thank you, Chair. Dear Greta, I'm very happy to... Mulțumesc foarte mult, dragă Greta, mă bucur foarte mult că ești aici la Parlamentul European și lansez un apel. Ajută-ne să vorbim despre lipsa de transparență în cadrul Consiliului uh, Uniunii Europene, știi că aici, în Parlament, noi suntem foarte transparenți. Discuțiile sunt uh, transparente, amendamentele, legislația sunt publicate transparente. Asta înseamnă democrație și deseori ajungem la poziții ambițioase aici la Parlament când vine vorba de mediu și de climă. Am făcut-o și în trecut. Uh, pe de altă parte, uh, Consiliul care reprezintă statele membre este practic o adevărată cutie neagră. Nu există procese verbale ale întâlnirilor, nu există consemnări ale discuțiilor, totul se petrece în spatele ușilor închise și știm foarte bine că uh, interesul uh, cetățenilor nu este important, ci cel al unor persoane sau entități, ale unor țări și mai departe. În concluzie, Ehm, vreau să spun că Italia, țara mea, a făcut un pas înainte momentul în care la reprezentanța sa permanentă de la Bruxelles a ehm, făcut transparent și public registrul ă, lobbyurilor de la Bruxelles, dar e nevoie de mai mult, e nevoie de mai mult aici ă, cu disperare în Europa ă, și în instituțiile noastre. Mulțumesc! Thank you, sir. Unless... Mulțumesc foarte mult! Nu știu, poate Greta vrea să vorbească din nou, dar nu cred. În caz contrar, terminăm aici această întâlnire împreună cu Greta Thunberg și să îi permitem să părăsească uh, sala așa cum se cuvine și Sper că uh, data viitoare, la întâlnirea noastră a Comisiei Envi, să fiți la fel de numeroși ca și astăzi. Mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte interesantă și ne întâlnim și mâine cu membrii ai Comisiei noastre Envi.